implicit și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv uh, discursurile cu durata de un minut. În primul rând, primul de pe lista mea, doamna Zoidrova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați uh, colegi. Un subiect foarte important pentru Uniunea Europeană este criza migrației, însă nu constat uh, să se fi produs schimbări în ceea ce privește protecția frontierelor externe și nici în ceea ce privește situația păcii din Orientul Mijlociu. Este de neînțeles pentru mine că nu se iau măsuri de protecție a frontierelor măsurile de repartizare a refugiaților au fost adoptate rapid, dar nu s-au pus în practică. Noi în Cehia primim voluntar migranți, chiar dacă mai puțin decât în Germania și în alte state, și eu vreau să spun că susțin o fundație care a primit uh, peste 150 de irachieni și le-a găsit locuri în Cehia în familii. E vorba de creștini refugiați din Irak care au putut fi ajutați în acest mod. Sigur că populația exprimă și uh, rezistență, dar și multă solidaritate. Și e foarte important să fim uh, consecvenți în Europa la soluționarea crizelor, pentru că um, statele individuale vor avea de câștigat până la urmă. Mulțumesc, domnul Caput. sistema balneare italiano affonda le radici nella tradizione di imprese quasi. sistemele de balneare sunt uh, tradiționale în Italia. De multe ori e vorba de familii care au făcut investiții pentru viitorul lor și aceasta este o adevărată cucerire a civilizației. În Italia avem 7.000 de astfel de companii cu 17.000 de persoane care lucrează și foarte multe familii implicate. Familii care se confruntă acum cu problema uh, încetării drepturilor lor pentru aceste centre de sănătate. Uh, un lucru pe care l-au adus în sfârșit în fața instanțelor. De fapt, uh, s-au confruntat cu directiva Bolkenstein și au mari probleme acum. Eu vreau să-i ajut pentru că dacă ajungem la un echilibru pentru aceste persoane și dacă respectăm principiile um, furnizării de servicii în absolută libertate pentru aceste centre care se află în aproape de uh, coastele noastre și de plaje, știm că este dificil. Să, trebuie să vedem de asemenea ce se întâmplă cu posibilitatea de a controla anumite suprafețe care sunt incompatibile cu echilibrul comunitar, uh, și cu posibilitatea de a asigura venituri, venituri pentru familie și pentru Italia. Mulțumesc. Domnul Giambache. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să mă indignez în legătură cu ceva ce s-a întâmplat uh, timp de luni la granița dintre Grecia și Bulgaria. În urmă cu câțiva ani, această graniță a fost uh, blocată de către fermierii din Grecia și în Uh, consecință uh, pagubele aduse uh, producătorilor de produse agricole din Bulgaria au fost imense și alții au avut de suferit de pe urma acestor fenomene. Mă refer la șoferii de tractoare din Grecia. Aș dori să rog Comisia să facă ceva. Vă rog, luați acțiuni și încercați să găsiți o soluție rapidă la această blocadă. Cred că tratatele europene ar trebui să fie respectate pentru că acum foarte multe tratate, inclusiv tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și astfel de tratate sunt încălcate. Deci ori avem libertate de mișcare, ori nu avem. Pentru că, dacă nu, Comisia nu, nu folosește la nimic. Mulțumesc, domnul Radoș. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați colegi. Conectarea rețelelor de transport între statele europene și cele din Balcani va permite o comunicare mai rapidă și o integrare mai rapidă a acestor state în Uniunea Europeană și mai bune relații interstatale. De aceea, acum câteva luni, împreună cu alți colegi, am făcut o declarație referitoare la um, rețelele de transport uh, din Balcanii de Vest și am cerut să se ia uh, o inițiativă la nivel european. Până acum uh, Comisia a prezentat o decizie importantă în acest sens pe care doresc să o salut și să o susțin pe continuare. Mulțumesc, domnul Crisogonos. Τις μέρες αυτές γινόμαστε μάρτυρες της παραβίασης. Mulțumesc, doamnă președinte. Sinagogii. Mulțumesc. Guvernul nostru este foarte afectat de uh, influxul din statele din Balcani. Este uh, important să realizăm ce se întâmplă. Acum se spune în Europa că Grecia trebuie să garanteze protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene. Dar nu ne spune nimeni cum să facem acest lucru. Uh, avem doar o mică limbă de pământ care desparte Grecia de Turcia și poate fi protejată, ar putea fi rezolvată problema fără să se mai nece mii de oameni care vin aici doar ca să caute o soartă mai bună. Turcia acceptă um, uh, activitățile traficanților de persoane și joacă dublu cu Uniunea Europeană. Trebuie să luăm măsuri și să găsim o soluție europeană, nu doar una grecească. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, dragi colegi. De câteva luni de zile, uh, un obiect al cotidianului feminin se află sub focul proiectoarelor. Este vorba de un tampon care a permis femeilor să se simte mai libere atunci când sunt pe stop. Însă, dovezile științifice ne alertează acum că există substanțe toxice în aceste produse de igienă feminină, precum uh, tampoanele. Și în ciuda mobilizării a mii de europeni care s-au pronunțat pentru a avea o mai mare transparență în industrie cu etichetare completă a tuturor substanțelor chimice, Totuși, industria nu a reacționat până acum și se ascunde în spatele faptului că nu există nici legislație europeană, nici națională care să o oblige să facă acest lucru. Comisia a spus că nu se gândește să promoveze noi reguli. Înainte de uh, ziua femeii, chiar înainte de ziua femeii de 8 martie, trebuie să susținem și să apărăm consumatoarele europene. Deci cer mm, Comisiei Europene să protejeze femeilor și să avem în sfârșit reguli adevărate pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Batten. Thank you, Madam President. Uh, the... Mulțumesc, doamnă președinte. În dezbaterea de astăzi, domnul Tusk și domnul Juncker au spus amândoi că dacă britanicii votez pentru a rămâne în Uniunea Europeană, atunci uh, măsurile din acordul domnului Cameron vor necesita uh, nouă legislație. Dar uh, domnul Tusk a pasat responsabilitatea atunci când a spus că speră că aceste măsuri să fie legiferate. Uh, va trebui ca directiva cu privire la libertatea de circulare, un principiu fundamental al Uniunii Europene, să fie amendată. Uh, Parlamentul s-ar putea să respingă sau să schimbe uh, conținutul acordului. Uh, nu vom ști până după referendum dacă uh, britanicii vor vota pentru a rămâne sau a pleca. Uh, domnul Camerun uh, încearcă uh, să uh, ne vândă marea cu sarea. Ori Uniunea Britanicii trebuie să voteze dacă vor să rămână o regiune periferică în Europeană sau dacă uh, vor rămâne uh, o națiune suverană. Eu încurajez să voteze să părăsească Uniunea Europeană. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tökeș. Elnök asszony, a teremtés isteni rendjébe illeszkedő házasság és család ősi köz... Mulțumesc Familia și căsătoria, comunitatea religioasă, sunt, din punctul de vedere al creației, în declin. Există un ONG care a promovat un amendament pentru Constituția română în care se spune că căsătoria uh, se face prin hotărârea unei femei și a unui bărbat. N-ar trebui să permitem ca referințe înșelătoare la libertatea omului și la egalitatea de gen să submineze ordinea firească a lucrurilor și a felului în care înțelegem familia. Zeci de mii de persoane au manifestat pe stradă și cer de asemenea colegilor mei să susțină o societate europeană sănătoasă și să protejeze familia ca o căsătorie între un bărbat și o femeie. Mulțumesc, domnul Corbett. Uh, he's not here. Uh, Madame Rozier. Nu este în sală, doamna Rozier. Bonsoir. Bună seara. Je souhaitais vous... Eu voiam să vă spun că de aproape șase luni s-a votat un raport în acest Parlament cu o majoritate foarte mare, prin care se cere Comisiei Europene să ia o inițiativă legislativă privind recunoașterea indicațiilor geografice non-alimentare este un subiect care afectează majoritatea teritoriilor noastre, pentru că este vorba de uh, ocupare, este vorba de localizarea ocupării de produsele tradiționale într-un context în care concurența internațională este foarte dură și ne uh, pune în cursă cu teritorii care au propria lor producție. Noi dorim să favorizăm ocuparea în Uniunea Europeană și aceste indicații sunt benefice pentru IMM-uri, dar și pentru consumatori, care au, care au o garanție de autenticitate a produselor cumpărate. De mai mulți ani, studii confirmă beneficiul acestei legislații, este un studiu chiar din 2013 și vreau să cer Comisiei să își asume răspunderea și să ne propună uh, legislație așa cum se indică în strategia pentru piața internă. Vă mulțumesc! Thank you. Mr. Demesmaker. Mulțumesc, domnul Demesmaker. Collega's, wie zwijgt, stemt toe. Dragi colegi, Uh, se spune că uh, atunci când nu spui nimic, uh, îți dai, îți dai consimțământul și așa face Uniunea Europeană în ce privește violența turcilor împotriva curzilor și am fost foarte dezamăgit de declarațiile în altei reprezentant ieri la Comisia AFET. În Siria, Erdogan i-a atacat pe curzi, pe curzii care, uh, iau, care îi combat pe cei din statul islamic în favoarea noastră. Erdogan uh, răvășește uh, orașe și sate, uh, pentru că nu face nicio diferență între bărbați, femei, copii, persoane în vârstă. Oamenii sunt ași de vii în pivnițe. Violența împotriva curzilor este absolut de neimaginat, dar nici doamna Mogherini și nici altcineva nu îi atrag atenția domnului Erdogan. Trebuie să apărăm acest popor, ne revine datoria. Mulțumesc, domnul Selimovic. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă. Importanța acordului de asociere și stabilizare cu Kosovo este enormă. Este un mesaj pe care îl transmitem cetățenilor din Kosovo că noi susținem aspirațiile lor europene și că le pregătim drumul pentru un Kosovo mai democratic și mai prosper. Totuși, acordul este pus în pericol Opoziția aruncă granade cu gaze lacrimogene în fața Parlamentului pentru a protesta împotriva acțiunilor guvernului ales legitim pentru a implementa ce se cere în acord. Comisia Europeană și Parlamentul trebuie să transmită un mesaj foarte clar pentru a arăta că normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia și respectarea drepturilor minorităților este o precondiție pentru viitoarea integrare a Kosovo. Acordurile trebuie să se respecte indiferent cine se află la putere. Transmițând acest mesaj, sper să fie foarte clar că integrarea europeană a Kosovoului este mult mai importantă decât luptele interne politice pentru putere și că procesul de integrare n-ar trebui să fie utilizat pentru scopuri greșite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Haristi. Mulțumesc, doamnă președintă. Există o criză în sectorul oțelului în țara Vașcilor și aceasta pune în pericol 100.000 uh, de locuri de muncă. La această problemă se arată și uh, problemele cu întreprinderi uh, care fabrică tot felul de țeavă și tuburi. Uh, Multinaționalele sunt foarte puțin interesate de teritoriul pe care se află sau de persoane. Și acest caz din țara vaștilor al companiei Sestao se datorează dumpingului social, pentru că politica energetică a favorizat marile companii și pentru că această companie Uh, nu-și asumă responsabilitățile. Lucrătorii însă nu sunt uh, doar niște bunuri, niște active, ci sunt elementul cheie pentru a putea dezvolta un model economic mai echitabil, o economie care să fie în slujba persoanelor și nu a elitelor care reprezintă doar 1% din populație. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Winkler. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, am sărbătorit în 21 februarie ziua limbii materne. Din păcate, în România, Camera uh, Senatului a adoptat recent un, o nouă lege care nu permite uh, vorbitorilor de limba maghiară să uh, își folosească limba maternă. Uh, nu e compatibil nici cu drepturile fundamentale, nici cu Constituția României. Și aș dori să-mi exprim regretul și aș, spune, aș spune că aș dori să nu se întâmple acest lucru în Europa. Nu se poate introduce o nouă lege, nu se poate promova o astfel de lege extrem de naționalistă și care discriminează minoritățile naționale. E o propunere care ar trebui să fie anulată. Mulțumesc, doamna Dăncilă. Săptămâna trecută, fiscul din România a solicitat unui număr de cinci televiziuni aparținând trustului intact să evacueze în termen de cinci zile sediile în care își desfășoară activitatea ca parte a acțiunii statului de recuperare a unui prejudiciu consider corectă dorința statului de a recupera prejudiciile din dosare în fața justiției toți suntem egali. hotărârea judecătorească s a pus în aplicare prin preluarea clădirii trustului de presă de către stat și nu prevede evacuarea antena trei care nu este parte a niciunui proces și nu are nicio datorie la stat. soluția corectă conform legii este dreptul de preemțiune al trustului de presă în calitate de chiriaș solicitarea către cinci televiziuni de a evacua sediile într un timp atât de scurt înseamnă încetarea emisiunii și pot fi interpretate ca un demers menit să intimideze respectivele instituții media și chiar să pericliteze activitatea acestora. putem vorbi despre suprimarea libertății de exprimare prin mijloace administrative. nicăieri în europa o televiziune și cu atât mai puțin cinci nu își poate schimba sediul în cinci zile. mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iacovcic. Migrantska kriza načela je evropsko. Mulțumesc, criza migratorie a pus uh, solidaritatea uh, din europeană uh, sub semnul întrebării. Acordurile de la Dublin Uh, s-au prăbușit, acum i-am amenințat uh, și zona Schengen. Criza a fost atât de puternică, chiar de la începutul ei. Însă uh, nu am știut cum trebuie să reacționăm și trebuie să constat că nici astăzi nu există o soluție clară, nu există niciun fel de solidaritate europeană în prezent, nu există comunitatea europeană deocamdată. E inacceptabil ca uh, țări care nu fac parte din Uniunea Europeană și care se află pe ruta Balcanilor să considere că fac parte din Europa, dar uh, că uh, să facă mai mult decât uh, cele 28 de state membre din țările, unde de deci, ce țările bogate din Uniunea Europeană. Avem nevoie de mai multă solidaritate pentru că dacă nu, proiectul european va fi periclitat. Mulțumesc. Doamna Anderson. Voi prezenta un aviz la Comisia LIBE pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest aviz se va centra pe promovarea mai multor drepturi, printre care și implementarea deplină a recomandărilor ONU în ceea ce privește drepturile pacienților cu dizabilități, implementarea deplină. a Pactului de Accesibilitate European, eliminarea tuturor obstacolelor pentru persoanele cu dizabilități și, în special, protecția drepturilor persoanelor uh, vulnerabile, uh, persoanelor apatrid, uh, solicitanții de azil și așa mai departe. Ni se cere de asemenea să avem grijă de toți copiii în măsură egală și sper ca Comisia să țină cont de avizul meu pentru că persoanele cu dizabilități au nevoie de o abordare din partea noastră, de angajamentul nostru și pot să vă spun că delegația Shinfen și delegația GUE va face acest lucru. Vă mulțumesc! Excuse me. Uh, next speaker, Ms. Mulțumesc și acum domnul Polceac. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Mulțumesc, doamna președinte. O problemă foarte gravă din cele cu care se confruntă Europa acum este cea a terorismului. Auzim pe bună dreptate că e important să tratăm cauzele acestei probleme și nu doar consecințele. În ceea ce privește cauzele, eu cred că un factor foarte important care duce la terorism este politica Arabiei Saudite. Am uh, ezitat dacă să spun atât de clar acest lucru, însă cred că nu mai pot să mă abțin. Este mm, indiscutabil că acest stat oferă susținere intelectuală și financiară unor grupări teroriste ca întotdeauna Arabia Saudită uh, se află în umbra statului islamic, iar Uniunea Europeană nu poate să se mai prefacă că lucrurile merg bine. Ar fi cazul să atragem atenția Arabiei Saudite, să-i cerem să-și schimbe comportamentul și să nu mai susțină grupări teroriste. Doamnelor și domnilor, Arabia Saudită este un mare pericol. Mulțumesc, doamna Țapardal solicita informații de a te exprima și de a ți apăra opiniile este direct proporțională cu măsura de independență pe care reușim să o asigurăm presei și jurnaliștilor. este de responsabilitatea comună a uniunii să asigure un mediu liber și independent în care instituțiile media să își desfășoare activitatea. apelul meu către comisie dar și către dumneavoastră stimați colegi este să fim vigilenți și să reacționăm ferm și rapid împotriva oricăror încercări de a limita libertatea de exprimare căutarea în permanență a adevărului și informarea corectă a publicului rămân cele mai importante atribuții ale jurnalistului care trebuie să fie protejat în activitatea sa. totuși zilele acestea în românia un trust media afiliat cnn este somat să își evacueze sediul fiind constrâns prin această acțiune să își întrerupă emisia. propun să punem stop oricăror încercări de a intimida oamenii de presă și oricăror practici de presiune asupra celor care au datoria de a prezenta adevărul. trebuie să protejăm dreptul fundamental la libera exprimare așa cum reiese și din articolul doi al tratatului european. este evident că o presă liberă este indispensabilă pentru succesul proiectului european. vă mulțumesc frumos doamnă președintă. mulțumesc buda doamnă președintă doamnelor și domnilor colegi liderii uniunii europene și responsabilii celor douăzeci și opt de state membre au fost preocupați de găsirea unui compromis care să prevină brexitul. nu contest politicile în combaterea turismului social dar în materie alocațiilor pentru copii nu pot fi de acord ca ele să fie plătite la nivelul țării de origine a părinților dacă aceștia nu trăiesc în regat copiii suferă deja din cauza faptului că sunt departe de părinți fie emoțional fie în procesul de creștere și educare. alocațiile sunt și o formă de compensare a acestor lucruri. părinții plătitori de taxe și impozite de altfel în marea britanie și au lăsat copiii în țările de origine tocmai pentru a da prin munca lor o plusvaloare cât mai mare acesteia. societatea britanică beneficiază de altfel de expertiza unor persoane fie medici profesori sau ingineri pregătite profesional în alte state fără să fi cheltuit o liră în acest proces educațional. astfel dacă se pune în discuție diminuarea plăților pentru alocațiile copiilor rămași acasă marea britanie trebuie să fie obligată să plătească statelor membre pregătirea profesională a tuturor cetățenilor străini care prin eforturile lor contribuie la bunăstarea economică din regat. mulțumesc. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Industria oțelului din Europa este un sector unde lucrează peste 350.000 de lucrători, inclusiv în Slovacia. Avem o, Slovaci, o tradiție foarte importantă în Slovacia și um, acest sector reprezintă 6% din PIB-ul nostru. E important cu toate acestea ca întreprinderile să respecte standarde destul de stricte, iar China rezolvă rapid aceste probleme prin delocalizare. Mă bucură faptul că PPE-ul a uh, susținut uh, măsuri concrete pentru acest sector și a cerut Comisiei să ia uh, măsuri. Încă de anul trecut am abordat Comisia pe această temă. Situația este tot mai tensionată, tot mai critică și uh, în Uniunea Europeană sunt tot mai multe sectoare care au de suferit. De exemplu, producătorii de aluminiu intră și ei în această categorie. Este necesar de măsuri coordonate în întreaga Europa de protecția locurilor de muncă ca să nu se piardă și trebuie să acționăm rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Roland! En juin, il appartiendra aux... Mulțumesc. În iunie, britanicii vor răspunde dacă doresc sau nu să rămână în UE. Ei uh, au un loc în Europa, dar nu cu orice preț. Îmi dau seama că acordul uh, fragilizează principiul libertății de circulație și că va exista o inegalitate și o discriminare între lucrătorii europeni. Sunt îngrijorat pentru că un guvern care nu dorește să adopte moneda euro uh, se poate pronunța atât de mult asupra acestei zone. Este absolut necesar ca cei care doresc să continue acest uh, proces de integrare să o facă și să fim atenți să nu uh, deschidem drumul către o spirală care va face ca și alte state să ceară și mai multe derogări și în felul acesta să vulnerabilizeze UE. Uniunea Europeană nu poate fi redusă doar la o piață, la o piață de egoisme naționale. Proiectul european este unul de valori partajate, o viziune și o solidaritate, o dimensiune umană. Acest lucru este esențial. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Niriada, ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte mult! Săptămâna irlandeză ne permite întotdeauna să ne sărbătorim limba și impactul pe care ea îl are asupra culturii noastre. Țara noastră ar trebui să uh, fie considerată și din punctul de vedere al limbii sale și ar trebui să îi salut pe cei care au uh, vizitat Parlamentul European și au avut uh, posibilitatea să se exprime în limba irlandeză. Am dorit, cu toate acestea, ca limba irlandeză să fie mai intensă folosită. Există studenți care uh, se află uh, într-o vizită la Parlamentul European și care folosesc, se exprimă în limba irlandeză și sper ca uh, astfel de măsuri să aibă un impact și asupra celorlalte generații viitoare, care ele să fie încurajate să folosească limba maternă în uh, Parlamentul European. Eu, împreună cu alții membrii Sinn Féin, ne dorim ca limba irlandeză este uh, încurajată atât în Europa cât și în Irlanda. Nu dorim ca limba irlandeză să fie văzută ca o limbă de mâna a doua. Nu uh, dorim să fie văzută ca fiind inferioară limbii engleze. Mulțumesc, am încheiat și cu sesiunea intervențiilor cu durata de un minut. Trebuie să fac un anunț înainte de a uh, încheia această sesiune de noapte. un anunț din partea grupului GUE. Am primit uh,